Dragi colegi, vă rog să luați loc. Avem o mică întârziere, deci probabil că vom și termina cu întârziere, dar trebuie totuși să încercăm să respectăm orarul. După cum ați înțeles la lectura programului, ne-am reunit acum într-o sesiune care se va ocupa de ce e dincolo de disciplina bugetară, cum să atingem uh, creșterea durabilă, crearea de locuri de muncă și progresul social în condiții economice nefavorabile. Avem cinstea de avea printre noi doi comisari, cărora o să le dau cuvântul. În câteva momente, mai întâi domnul comisar Lewandowski, care <clears throat> se ocupă de bugetul european și apoi domnul comisar Han, care trebuie să ne prezinte idei cum să cheltuim banii disponibili, în special în cadrul perspectivelor financiare, reforma fondurilor structurale care e de interes pentru multe dintre teritoriile noastre și în legătură cu care vom avea o dezbatere să vedem Mm, cum anume chestiuni de inegalitate, nevoi de creștere, investiții pe termen de lungat și creare de locuri de muncă vor putea să fie integrate în noua programare. Președintele Herman Van Rompuy a spus acum câteva momente în plenară și vreau să revin și să insist în sesiunea noastră, și anume că între bugetul european și bugetele statelor membre Până la urmă, utilizăm aceleași termeni pentru lucruri care, de fapt, sunt relativ diferite. Domnul Van Rompuy a calificat bugetul european care fiind în primul rând de investiții. Nu știu dacă este mai întâi de investiții, dar în orice caz este hotărât de o cheie de repartizare între statele membre și capacitatea sa contraciclică, cel puțin eu așa îl percep, este relativ slab în lumina ceea ce poate să fie mobilizarea unui buget într-un stat membru. Și deci, din acest motiv, era foarte important ca pentru acest exercițiu 2012, în jurul semestrului european, să putem uh, lucra împreună Comisia de Buget, Comisia Economică și Monetară și Comisia de Ocupare a Forței de Muncă, pentru că exercițiul solicitat astăzi de către Bruxelles, între ghilimele, bugetelor statelor membre se leagă de o situație de îndatorare a bugetelor statelor membre, dar nu spune nimic despre strategiile de investiții. Dar când privim bugetul Uniunii Europene, chestiunea îndatorării Uniunii Europene ca atare nu se pune și deci toată această dimensiune a dezbaterii bugetare nu aparține decât domeniului de aplicare ale bugetelor naționale, în timp ce, evident, în rigoare și seriozitatea unei discipline europene? Mobilizarea în jurul uh, bugetului european, uh, această dimensiune este de natură diferită. Înainte de a da cuvântul domnule comisar Lewandowski, aș vrea, pe lângă ce s-a spus în plenară, să adaug ceva în legătură cu natura exercițiului la care ne implicăm între noi, pentru că de ani de zile Parlamentul European și Parlamentele Naționale știm că avem nevoie de a conlucra se dezbat propuneri de creere aici sau acolo, citesc unor propuneri în acest sens de camere noi și cred că dacă ne dorim cu adevărat să avem eficacitate în ceea ce trebuie să facem în sarcina noastră de parlamentari, în special în exercitarea controlului parlamentar, bine, trebuie să discutăm între noi și împreună să avem conferințe interparlamentare, după cum avem astăzi, dar fiecare trebuie la nivelul la care lucrează să exercite pe deplin acest control parlamentar, indiferent dacă e la nivel european, în legătură cu modul în care ne-am mobilizat pentru a spune Comisiei ce credem despre ancheta anuală de creștere și a veci rezoluțiile pe care le-am adoptat în acest sens cu privire la dimensiunea economică și de ocupare și dumneavoastră pe plan național, controlul parlamentar al aplicării naționale. Deja m-am lungit prea mult cu vorba, așa că acum o să-i dau cuvântul domnului comisar Lewandowski să facă introducerea dezbaterii și apoi va lua cuvântul domnul comisar Han. Mulțumesc, doamnă președintă, vă mulțumesc pentru invitație. Mă simt în continuare acasă aici de multe ori aceasta a fost sala în care Comisia de Buget a Parlamentului a avut ședințe. Nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră. Dar când comparăm bugetele naționale și bugetul european, am putea face câteva distinții, într-adevăr. Desigur, noi nu avem deficit. Acesta e una dintre calitățile bugetului european, dar e cu caracter multianual pentru a realiza proiecte multianuale, mai ales în politicile regionale, deci a început deja din anii 80 și are un caracter de investiții. Știu că nivelul investițiilor în bugetul național al țării pe care o cunosc cel mai bine, și anume bugetul polonez, este de până la 5%. Putem ușor califica majoritatea banilor care vin ca transfer prin bugetul european ca un fel de buget de investiții relevant acum pentru discuția în legătură cu modul în care să intensificăm creșterea locurilor de muncă, competitivitatea, inovația în Europa. Cred că toată lumea e de acord că Europa are nevoie disperată de o nouă poveste pe care să o spună pentru a contracara valul în creștere de scepticism. Nu poate fi vechea poveste a dividendului păcii, care deja s-a consumat. Trebuie să fie o poveste a puterii consolidate a Europei Unite ca actor global, care nu e o provocare emoțională suficientă. Deci cred că trebuie să insistăm pe meritele noastre de soluționare a crizei, de a da instrumentarul pentru rezolvarea crizei actuale din Europa. Dacă avem eficacitate sau nu. Cred că e singura poveste de succes pentru Europa în prezent. nu vechea poveste sau un alt tip de narațiune. Și salut abordarea mult mai echilibrată a mixului economic pentru Europa din prezent decât în 2009 sau 2010, pentru că în acei ani austeritatea era mama tuturor politicilor și era sfârșitul gândirii pentru mixul politic pentru Europa. Acum e o abordare mult mai echilibrată, cu o tentativă clară de a avea creștere și investiții, o atmosferă prietenoasă de consolidare fiscală pentru creștere și investiții. Consolidarea nu e suficientă. Încercăm să utilizăm uh, până la limită toate instrumentele la dispoziție pentru a promova inovația, investițiile, în special atunci când e vorba de nivelul dramatic al șomajului în rândul tinerilor, generația pierdută a Europei. O modalitate de a plasa în acest mix mai echilibrat bugetul european și nu doar în climatul austerității. Pentru că bugetul european e un instrumentar real cu elemente de stimulare și de descurajare. Cele de descurajare au fost utilizate pentru prima dată recent împotriva Ungariei. <clears throat> Suspendarea nu a unor plăci, ci a unor angajamente pentru anul viitor. E o suspendare prototip și o aplicare prototip a regulamentului de coeziune și există mai multe elemente de descurajare de pedepsire pe lângă condiționalitățile macroeconomice ca parte a filozofiei pentru viitor, dar avem și elemente de stimulare. Nu doar <clears throat> facilitatea pentru balanța de plăți, care e o garanție a bugetului european care a fost extinsă <clears throat> pentru Irlanda și Portugalia de la balanța de plăți non-euro non-euro care era aplicată pentru Ungaria și Letonia și România, acum a făcut parte dintr-un pachet de salvare pentru Irlanda și Portugalia. Ce vine pe lângă toate acestea și e important să înțelegem natura bugetului european, utilizarea posibilă a fondurilor structurale ca modalitate de promovare cu efect de multiplicare a investițiilor și locurilor de muncă în Europa. Avem așa numitele echipe de acțiune pentru ocupare care operează în 8 țări cu cel mai mare șomaj în rândul tinerilor. Slovacia, Grecia, Spania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania și Portugalia. Acestea sunt deschise și cred că acesta e mesajul care va veni peste câteva momente și de la colegul meu, domnul Johannes Han. superior. Și anume, superioritatea Parlamentului, mi-aduc aminte că aici se oferă ceai și cafea cu aceste ocazii, spune vorbitorul, dar superioritatea Comisiei Europene dar avem acum și echipa de ocupare și suntem cu adevărat deschiși, trebuie să fie confirmat și de către Iohannes pentru a reprograma fondurile structurale astfel încât să evităm irosirea de proiecte sau irosirea de bani pentru a spori, pentru a încuraja creșterea și crearea de locuri de muncă. S-a făcut deja pentru țările acoperite de asistența financiară Irlanda, Portugalia și în special Grecia, rate de coeficienți de cofinanțare mult mai mari, cu 10% mai mult de cofinanțare din partea bugetului european, până la 95% de la doar 5% care vine din țara afectată. <clears throat> Există o măsură a toleranței față de ajutorul de stat la bănci și instituțiile financiare. Un alt aspect important ca soluție în prezent. Există posibilități și aș putea să le enumerez sau colegul meu cum să consolidăm, cum să sprijinim IMM-urile în ce privește capitalul de lucru sau uh, acces la credite, testarea în piața privată, efectul de pârghi al bugetului european pentru așa numitele investiții sau uh, obligațiuni pentru proiecte de investiții cu euroobligațiunile care stârnesc neliniște în anumite țări. Testăm piața pentru rețele de transport și energie, internet de bandă largă. Aceste obligațiuni pentru proiecte de investiții pe viitor pentru a acoperi lacune clare în finanțare pe într-o infrastructură pe termen de lungat în întreaga Europa, dar pentru asta trebuie să apărăm bugetul european pentru viitor. E decent, e cam de 1% din produsul intern național. ce privește bugetele din 1993 și 99 era 18%, acum între 2000 și 2014 1,06% din uh, produsul național intern și apoi o înghețare până în anul 2020 la aproximativ 1% ca plăți. E un buget modest, are anumite instrumente <clears throat> în conformitate cu abordare mai echilibrată a mixului economic din Europa, instrumente reale de promovare a creșterii de creare de locuri de muncă în fondurile structurale, dar și de menținere, de un echilibru în ce privește zonele rurale din Europa. Cred că mi-am uh, atins limita de timp. Uh, aceasta a fost o introducere mai extinsă. Mulțumesc foarte mult și fără întârziere o să-i dau cuvântul domnului comisar Han, rugându-l să nu depășească timpul de intervenție al domnului Lewandowski, pentru ca și parlamentarii să aibă timp suficient. Domnule comisar. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește politica de coeziune, Aceasta este o politică de creștere economică uh, în sine. Din punct de vedere istoric, această politică și-a dorit limitarea diferențelor care existau între diferite regiuni și obiectivul principal era creșterea economică. Regiunile mai slabe trebuiau să fie uh, stimulate din punct de vedere economic, să aibă o creștere economică mai puternică pentru a ajunge din urmă regiunile mai uh, puternice. Așadar, în politica, de, în politica regională, politica de coeziune a fost întotdeauna o politică de creștere economică. economică. Eu pe viitor aș dori să discutăm mai mult de fonduri de creștere economică și mai puțin de fonduri structurale sau fonduri de coeziune. Ultimele două concepte sună puțin cam birocratic. Dacă am folosi conceptul fond de creștere, acest lucru ar fi mult mai bine înțeles de toată lumea. Aș dori să profit de această ocazie pentru a spune de ce facem sau ce am făcut pentru a reacționa la această criză. Deseori ni s-a reproșat că politica, de struct că politica structurală, respectiv politica de creștere, nu este suficient de flexibilă. Noi suntem flexibili doar în momentul în care conlucrăm foarte bine cu uh, statele membre. Abia atunci putem uh, reacționa, abia atunci putem adapta programele operaționale și putem reacționa suficient de repede la modificările care se manifestă. Haideți să nu uităm că programele operaționale care funcționează acum sunt programe negociate mai mult sau mai puțin în 2005-2006, o perioadă în care lumea era total dif- diferită față de lumea de astăzi. Este așadar necesar să reacționăm și reacția, modificarea programelor nu înseamnă uh, faptul că recunoaștem că am făcut uh, greșeli în trecut, ci recunoaștem pur și simplu că trebuie să luăm atitudine față de noi lucruri care se manifestă în lumea de astăzi. Sigur, este foarte bine să anticipăm noi evoluții și să tragem concluziile corecte. Pentru a ilustra lucrurile puțin, în ultimele 12 luni în, uh, în domeniul fondurilor regionale și de coezion, și coeziune, unde există aprox- aproximativ 350 de programe. Dintre aceste programe, 171, mai mult sau mai puțin o jumătate, au fost modificate. Este vorba de o sumă de 6,3 miliarde de euro care a fost redirecționată la propunerile, în urma propunerilor făcute de statele membre. Acest lucru s-a întâmplat, de exemplu, în 20 din cele 27 de state membre. Am reacționat așadar la această criză, de exemplu, în anul 2009, dar și în anul 2010, am crescut suma uh, plăților anticipate, am uh, au ajuns astfel pe piața o sumă de, au ajuns pe piață o sumă de aproximativ 7 miliarde de euro pentru a depăși uh, diferite blocaje uh, financiare. În anul trecut am uh, crescut rata de cofinanțare în țările cu probleme, am ajuns până la un procent de cofinanțare de 95% în unele state Suma totală, desigur, a rămas uh, aceeași, dar aproximativ un, mil- un miliard de euro a ajuns în mod direct în uh, statele membre. Ne-a modificat, de asemenea, reglementările uh, interne, tocmai pentru a pune la dispoziție sprijin financiar în anumite piețe unde se manifestau blocaje financiare. Uh, și ne-am asigurat că, și, că există la dispoziția întreprinderilor mici și mijlocii acest capital de lucru care este foarte important și noi conlucrăm cu Parlamentul European și cu Parlamentele Naționale pentru a crea o, o facilitate de partajare a riscului la inițiativa președintelui Comisiei, domnul uh, Barroso, în acele 8 state care sunt cel mai puternic afectate de șomajul între tineri, am trimis aceste echipe de acțiune pentru a vedea cum pot fi realocate mai bine fondurile financiare pentru ca acestea să fie folosite cât mai eficient. Pot să vă spun că s-au întâmplat foarte multe lucruri Însă situația până la urmă depinde și de statele membre. Cum folosesc aceste fonduri financiare statele membre? Și dacă este să privesc situația de ansamblu, mă surprinde uneori uh, faptul că în domeniul fondului uh, social european rata de absorție este puțin mai redusă în comparație cu domeniul fondului regional. Cred că este un uh, dacă, dacă este să văd exact ce se întâmplă cu statele unde este nevoie uh, mai mult de acești bani și rata de absorție este foarte redusă, nu pot să înțeleg exact uh, ce se întâmplă în statele respective. Deci avem nevoie de această discuție și doresc să vă mulțumesc pentru faptul că ați organizat această conferință. Însă trebuie să mergem mai departe cu uh, lucrurile pe care le propunem. Trebuie să spunem foarte clar că este nevoie să avem o cale de creștere consolidată din punct de vedere economic pentru Europa. 12 șefi de guvern și de stat au transmis săptămâna trecută o scrisoare în acest sens uh, domnului Barroso. În această scrisoare se cere consolidarea pieței interne, se cere completarea pieței interne din punct de vedere pieței interne digitale și așa mai departe. Este vorba de domenii în care suntem deja activi însă domenii în care și statele membre au un rol foarte important. Și nu este vorba doar de uh, fonduri financiare, ci este vorba și de uh, hotărâri politice. Și mă gândesc aici, de exemplu, la discuțiile foarte lungi legate de brevetul european. Și acum, pe scurt, câteva elemente concrete pentru a putea iniția această discuție. Uh, după părerea mea, este necesar pentru viitorul politicii de coeziune ca uh, aceasta să, să devină și mai uh, precisă. Instrumentele folosite de această politică trebuie să fie și mai uh, precise și orientarea înspre obiective clare trebuie, uh, trebuie să fie consolidată. Trebuie să avem rezultate foarte clare, uh, măsurabile la sfârșitul unei uh, perioade de timp. Uh, este necesar să ne stabilim și niște obiective uh, tematice și spun acest lucru foarte uh, clar. Toată lumea este de acord cu diferite uh, propuneri, dar când vine vorba de cheltuirea unor fonduri, nu se, doresc, nu se dorește stabilirea unor priorități. Noi am propus 11 priorități, dintre care 5 sunt și, și mai importante conclure là. Et ensuite, vous pourrez, à l'occasion des réponses, apporter les éléments de compréhension. Euh, vă mai ulterior. Două propoziții și după aceea cred că voi încheia. Deci aș propune, după cum am spus, să avem orientare înspre obiective, înspre rezultate, avem nevoie de priorități și avem nevoie de o condiționalitate pentru a ne îndeplini toate uh, inițiativele. Poate mai târziu voi putea răspunde întrebărilor dumneavoastră și comentariile dumneavoastră, însă acestea ar fi uh, principalii piloni pe viitor pentru ca această politică să fie mai vizibilă, mai tangibilă, să fie uh, una care să fie mai apropiată de cetățenii europeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Acum voi fi mult mai indulgentă cu cei care vor lua cuvântul, cu membrii Parlamentului. În primul rând, îi dau cuvântul lui Lazlo Surian, responsabil pe această problemă în Comisia Bugete a Parlamentului European. Trei minute. Mulțumesc foarte mult fogok beszélni. Am la dispoziție 3 minute, așadar voi vorbi pe, în limba maghiară. Uniunea Europeană și-a stabilit niște obiective fantastice, uh, o rată de ocupare de 75%, cu un număr de săraci redus cu 20 de milioane, însă, din păcate, Um, toți acești indicatori, de fapt, s-au înrăutățit în ultimul timp. Pentru a rezolva probleme economice și sociale, avem nevoie de fonduri financiare. Și în momentul în care 18 state au un deficit bugetar mai mare de 3%, este clar că fondurile financiare nu sunt uh, la dispoziție. Ce putem să facem în acest punct de vedere? De vedere? Există diferențe foarte mari între statele membre. Și Um, statele membre care nu se află într-o situație foarte bună ar putea să învețe câte ceva de la statele care se află într-o situație mai bună. O altă posibilitate ar fi ca resursele europene să fie mai bine folosite. În acest an sunt la dispoziție, de exemplu, 82 de miliarde de euro de bani europeni până la sfârșitul anului 2011 au fost folosite, au fost folosite mai puțin de jumătate din fondurile care existau la dispoziție. Situația care trebuie să se modifice pe viitor. Comisia cred că și-a făcut datoria, s-au făcut plăți anticipate, uh, plățile sunt efectuate mai repede și rata de cofinanțare a fost crescută, um, lucruri care ne arată de fapt că um, statele membre trebuie să-și uh, uh, îmbunătățească uh, Uh, stabilirea propriilor obiective. Aceste obiective trebuie să țină seama de criza economică. Succesele în acest punct de vedere au fost foarte modeste până acum. Și ar mai exista și o altă posibilitate. Ar trebui să vedem uh, de ce se uh, mută atât de multă producție industrială din Uniunea Europeană în exterior. Desigur, este vorba de o uh, hotărâre liberă pe care o iau uh, întreprinderile, pe care nu putem influența în mod direct, dar trebuie să vedem exact care sunt motivele pentru care se ajunge la asemenea hotărâre. Desigur, uh, forța de muncă altundeva este mai ieftină, însă dacă se recurge, de exemplu, la munca copiilor, cred că legiuitorul european ar trebui să facă ceva să combată asemenea abuzuri. Uh, un rol important îl au uh, regulile de protecție a mediului înconjurător, care ne protejează și sănătatea noastră, însă aceste reguli reprezintă costuri suplimentare pentru întreprinderile europene care se mută apoi în afara Uniunii Europene. Um, Astfel, nu se protejează mai mult mediul înconjurător, ci se pierd locuri de muncă în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, importurile care sunt ieftine, aduse în Uniunea Europeană, scot de pe piață propriile produse europene. Deci trebuie să ținem seama de foarte multe aspecte, printre altele situația uh, drepturilor, drepturilor omului în alte state. Uh, de ce nu există peste tot uh, niște taxe ecologice? ce doresc să spun este că trebuie să avem o privire de ansamblu. Mulțumesc. Uh, Vă mulțumesc. Aceasta a fost direcția raportorului din Comisia Bugete. Are cuvântul acum doamna Cornelisen, care a fost raportoare pe luarea de poziție de către Parlamentul, de către Parlamentul European la summitul anual al creșterii. Aveți în dosar rezultatul acestui raport. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi de la Parlamentul European și de la Parlamentele Naționale, mă bucur că parlamentari de ambele părți avem un rol puternic în semestrul european. Pentru că este foarte important ca Uniunea Europeană și cele 27 de de membre, state membre să continue împreună, pentru că economiile noastre sunt foarte strâns legate. Eu sunt o fană a strategiei UE 2020 și a semestrului european, pentru că, în teorie, ar trebui să funcționeze foarte bine. Statele membre stabilesc obiective și se elaborează programe pentru a merge în aceeași direcție avem obiective importante, ocupare, scăderea sărăciei, educație uh, și aceste obiective nu sunt uh, departe de noi. Însă, în practică, am văzut că lucrurile nu funcționează chiar așa. Multe state nu au făcut niciun efort uh, să elaboreze reforme coerente pentru viitor uh, și-au rearanjat planurile deja existente sub titluri diferite. Uh, recunosc că programul uh, Regatului Țărilor de Jos, de unde provin, este destul de deprimant. Semestrul european nu are o audiență, parlamentarii nu sunt implicați, nici <clears throat> partenerii sociali, societatea civilă nici ea și presei nu-i pasă. Așadar, nimeni nu este țin, tras la răspundere pentru proasta, proasta calitate a programelor. Am o serie de întrebări pentru colegii din parlamentele naționale. Atunci când uh, dezbateți programele în parlamentele naționale, vă rog să vă gândiți la aspectul european. Pentru că vorbim aici despre Uniunea celor 27. Uniunea este foarte puternică doar dacă investim cu toții într-o economie inovatoare, cu o forță de muncă inovatoare și ea. Așadar, statele care pot trebuie să investească în economia noastră comună pentru a, pentru a înregistra beneficii comune. Și trebuie să vă uitați dacă statul dumneavoastră investește 30, 300, 3% în educație, în inovație, în al doilea rând, gândirea pe termen lung. Programele de astăzi de reformă sunt uh, reprezintă a doua rundă din 10 runde de pro- asemenea programe. Peste puțin timp vom avea foarte multe posturi deschise în multe state membre și vom avea nevoie de toți cei care sunt calificați. Investiți în tinerii pentru, în tineri pentru a-i pregăti pentru aceste locuri de muncă. Se combină uh, munca uh, cu condițiile familiale pentru ca femeile să, să poată să intre pe piața muncii. În al treilea rând, trebuie să gândim coerent. O problemă în multe state este că planurile sunt incoerente în mod foarte clar. Guvernul spune pe de o parte că va reduce sărăcia, însă pe de altă parte reduce pensiile, beneficiile sociale și alte alocații. Uh, lucrurile sunt incoerente. Dacă guvernul spune că va susține participarea femeilor pe piața muncii, însă pe de altă parte reduce uh, alocațiile pentru copii, mesajul nu este unul foarte clar. Dumneavoastră ar trebui să deveniți audiența pentru acest semestru european. Vă mulțumesc. E un mesaj foarte clar. Acum are cuvântul vicepreședintele Comisiei din partea Parlamentului Cipriot, care Cipru va deține în curând uh, președinția uh, Consiliului european. Doamna Siki Kumara. Mulțumesc foarte mult. Importanța parlamentelor naționale și rolul lor în criza economică se vede prin faptul că reprezentanții cetățenilor trebuie să aibă o influență asupra politicilor. Aceștia trebuie să exprime o poziție prin care să îi susțină pe cei vulnerabili din societate să protejeze drepturile lucrătorilor. Acest lucru trebuie să fie piatra de temelie a tuturor politicilor Uniunii Europene și a statelor membre. Impactul crizei economice asupra economiilor noastre și creșterea redusă a avut un impact major asupra ratei de ocupare. Împărtășesc preocupările um, exprimate aici de mai multe părți legate de deciziile luate, în special deciziile din decembrie. În numele stabilității monetare, aceste măsuri au lovit greu societățile statelor membre și au dus la o regresie a drepturilor lucrătorilor. Am ajuns la o creștere a numărului de șomeri și, a o cre- și la o creștere a diferenței între uh, săraci și bogați. Aceste măsuri stricte nu trebuie să fie un scop în sine, trebuie să avem în vedere obiectivul final, prosperitatea, să punem accentul pe creștere, pe crearea de locuri de muncă. Uniunea Europeană trebuie să pună accentul pe cheltuielile publice în inovare și cercetare, după cum am auzit în această dupămasă. Consider însă că avem nevoie de o abordare nouă <clears throat> pentru a atenua impactele negative ale crizei, care este însoțită de o lipsă de producție, o lipsă de creștere și așa mai departe. Avem nevoie de un nou pact de creștere și stabilitate care să permită statelor membre să dea curs unui model bazat pe condițiile existente în statul respectiv și model care să nu fie impus din afară. Aș dori ca Europa să fie unită și statele membre să fie evaluate în legătură cu felul în care pot reduce sărăcia, uh, în același timp acordând educație și servicii de sănătate cetățenilor lor. Și acele guverne care nu fac acest lucru ar trebui să fie pedepsite și penalizate. Atunci când vorbim despre creștere, putem să avem mai multe puncte de vedere. De exemplu, ONU estimează că femeile de peste tot din lume se apropie ca nivel salarial de bărbați. Însă dacă ar fi pe picior de egalitate, ar exista o creștere de 13% în salariul mediu al Uniunii Europene. Și această creștere s-ar reflecta peste tot în lume. Noi trebuie să ne gândim la criteriile noastre. Ne interesează profiturile sau oamenii. Vă mulțumesc. Avem o serie de vorbitori. Vom lua un prim grup de 5 parlamentari în momentul actual și după aceea voi da cuvântul domnului comisar, comisarilor pentru a răspunde la prima serie de întrebări. Domnul Dobre din Camera Deputaților din România și după aceea urmează domnul Zeovin, domnul Dobre. Merci, madame président. Mulțumesc, domnule președinte. Da, je viens de parler en roumain. Voi vorbi în română. Mobilitatea muncitorilor reprezintă un element esențial. Se încadrează în una din cele patru libertăți fundamentale ale Uniunii Europene, și anume libertatea de mișcare a persoanelor. Această mobilitate implică un dublu beneficiu atât pentru cetățenii europeni, cât și pentru statele în care aceștia lucrează. Mobilitatea este un termen inseparabil de ideea de piață unică. De aceea un articol din Tratatul Uniunii este dedicat acestui subiect. La aderarea României la Uniunea Europeană, țara noastră a acordat o importanță deosebită respectării principiilor Uniunii Europene libertatea de mișcare reprezintă un subiect sensibil dat fiind că este unul din principiile uniunii europene care are un impact direct asupra cetățenilor. De aceea, respectarea acestui principiu înseamnă păstrarea încrederii în însăși Uniunea Europeană. Față de cele prezentate anterior, este dezamăgitoare decizia a zece state membre de a menține restricții pentru muncitorii români și bulgari. În tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniune se stipulează trei perioade de tranziție pentru muncitorii celor două țări care doresc să muncească într-o țară membră a Uniunii Europene, în cazul în care țările membre ar dori să impună astfel de restricții pentru aceștia cea de-a treia fază și ultima pentru intervalul 2012-2013 se caracterizează prin condiții clare ce trebuie îndeplinite de țările care mențin restricții, mai ales în cazul apariției unor probleme pe piața muncii și a unor posibile amenințări ce rezultă în urma acestora. Totuși, un raport al Comisiei Europene din data de 11 noiembrie 2011 arată clar că mobilitatea nu a avut niciodată un impact negativ major pentru piața muncii interne a statelor membre. Dimpotrivă, libera circulație a muncitorilor a avut efecte economice pozitive până în prezent. Astfel este imperativ ca țările în cauză să-și revizuiască pozițiile și să respecte principiile de bază ale Uniunii Europene mobilitatea muncitorilor nu trebuie să cadă victima măsurilor populiste. Parlamentul European este poate cel mai mare promotor al respectării depline a principiilor Uniunii Europene de liberă circulație a muncitorilor. Rezoluțiile sale din 25 octombrie și 15 decembrie anul trecut o dovedesc și permiteți-mi să-mi exprim aprecierea față de acestea mai departe așteptăm aceeași atitudine și din partea comisiei europene. aș vrea să vă spun în încheiere că noi am intrat în uniunea europeană într o perioadă dificilă. ne asumăm responsabilitățile împreună cu celelalte state membre. vom semna chiar dacă nu suntem în zona euro tratatul dar cred că dreptul de a avea condiții egale este o chestiune de logică și încheind într-o notă mai pozitivă, aș vrea să subliniez că în cele mai multe cazuri libera circulație este un fapt, este un semn că valorile noastre sunt prezente și că majoritatea le interpretează corect. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Seovin din Adunarea Națională Slovenă, membru al Comisiei Finanțe și Politici Monetare și după aceea doamna Sanchez Carmacho din Senatul Spaniol. Domnule, domnul Seovin. Hvala. Kot nou poslanec trajnostno rast razumem kot neko... Vă mulțumesc, doamna președinta. În calitate de nou deputat, pentru mine o creștere uh, sustenabilă este o creștere care durează în uh, perioade bune și în perioade rele. Avem întotdeauna o creștere. Această creștere trebuie să fie una care țină seama și de mediul înconjurător. Consolidarea finanțelor publice este importantă pentru ca piețele financiare să-și recâștige încrederea în statele noastre finanțarea pentru state se finanțează, se ieftinește, dar se, se ieftine, ieftine, ieftinește și pentru bănci și pentru cetățeni. Trebuie să evităm uh, șocurile care, au avea, care ar avea un impact negativ asupra tuturor. Sarcina consolidării însă ar trebui să fie împărțită în mod egal uh, în toate, pe toate, între toate straturile uh, sociale. Uh, în aceste timpuri de consolidare financiară în Slovenia nu ne putem permite scăderi de impozite. Deci, desigur, trebuie să apelăm și la fonduri europene pentru a ne um, lărgi infrastructura. Cred că uh, uneori este nevoie, de exemplu, de uh, creșterea, de creșterea TVA-ului. În Slovenia, de exemplu, rata TVA-ului este una redusă și uh, Uh, diversi economiști susțin uh, o asemenea soluție, pentru că o asemenea soluție ar avea cele mai reduse efecte negative asupra creșterii economice. straturile sociale mai sărace nu ar fi afectate atât de puternic, tocmai pentru că este o rată de TVA încă uh, redusă. Trebuie să învățăm să folosim și mai eficient resursele pe care le avem la dispoziție, să uh, producem, uh, să avem mai multe resurse energetice regenerabile și să ținem, în general, mai mult seama de mediul înconjurător, context în care ar fi bine să introducem o taxă ecologică. Acest lucru ar permite o dezvoltare sustenabilă și ar permite un progres social general. O consolidare uh, financiară singură înseamnă pur și simplu o, un acces mai ușor la finanțare, ar permite uh, crearea de locuri de muncă și toată lumea ar trebui să țină seama mai mult de mediul conjurător. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru această introducere a dimensiunii fiscale în dezbatere. Domnul comisar vor trebui să poată răspunde, dar nu știu dacă putem introduce TVA variabil în funcție de categoriile de venituri uh, ale cetățenilor, în funcție de categoria de bunuri. Acum, doamna Sanchez Camacho, din Senatul Spaniol, membra Comisiei de Ocupare și Securitate Socială și apoi domnul Erbion. Doamna Sanchez Camacho. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Aș vrea mai întâi să mulțumesc domnilor comisari pentru cuvintele pe care ni le-au adresat. În calitate de președinte a Comisiei de Ocupare din Senatul Spaniol, vreau să vă spun că eu consider că e o inițiativă deosebită de a respecta tratatul care cere o interacțiune între Parlamentul European și Parlamentele naționale. E vorba, până la urmă, de a prevade de un instrument de participare care are o importanță deosebită pentru a face să avanseze politicile naționale și cele europene. Cred că această dimensiune a participării este crucială. Atunci când vedem ce se realizează pe plan național în Senat și în uh, Parlament, această dimensiune europeană, tot ce întreprindem noi, a tuturor actelor legislative pe plan național, este foarte importantă. Aș avea mai multe întrebări pe care vreau să vi le adresez. Mai întâi știți probabil că Spania are un șomaj foarte ridicat. Avem peste 5 milioane de șomeri. Uh, șomajul în rândul tinerilor este extrem de ridicat, 40% în anumite regiuni în Spania, uneori chiar 45 sau 50 sau chiar 60% în unele regiuni. E o generație pierdută avem nevoie de măsuri imediate, urgențe, fața acestei situații urgente, mai ales în ce privește șomajul tinerilor. Vreau să mă adresez celor doi domni comisari. Ați vorbit despre prestație de la Fondul Social European. Ați spus că fondurile sunt subutilizate pentru anumite țări. Ați abordat măsurile de a ajuta populația special uh, extrem de vulnerabilă. În țara noastră am introdus reforme profunde, structurale în ultimele luni. O reformă financiară, o reformă a pieții muncii și reforme în materie de învățământ. Reforma muncii a fost esențială. Este o reformă cu caracter istoric pentru că permite să se depășească rigiditățile unei pieți spaniole cu 7 milioane de lucrători, <clears throat> cea mai rigidă din OCDE. O întrebare. Printre măsurile pe care le vom aplica pentru contractele pentru tineri sau pentru persoanele mai în vârstă care au probleme să intre pe piața muncii, special uh, măsuri de flexibilitate pe piața muncii spaniole. Care ar fi ajutoarele pe care am putea să le aplicăm uh, ce măsuri exante și ce măsuri vizează aceste grupuri, pentru că aceste măsuri sunt esențiale. În încheiere, vreau să vă spun că m-am ocupat uh, în guvernul precedent pe plan regional uh, din partea PP și am creat 5 uh, milioane de locuri de muncă. În perioada aceea șomajul era de peste 20%, deci există un potențial de investiții care este crucial pentru a aplica măsurile de care avem nevoie urgent în Spania pentru a avea o consolidare fiscală, o reformă a pieții muncii. Deci am avea nevoie de ajutoare directe, nu doar din partea agendei 2020, ci de măsuri pe care să le aplicăm din prezent și care ar fi aceste măsuri. Mulțumesc, Până președinte, încă doi vorbitori, apoi domnii comisari vor putea răspunde domnul Michel Oerbion, vicepreședintele Comisiei de Afaceri Europene din Adunarea Națională a Franței, apoi colegul Goran Farm, domnul Erbion. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. <clears throat> Am discutat mult în plenar procesele bugetare, insistând asupra nevoii imperioase de a consolida legitimitatea democratică a acestor procese. În același timp, toată lumea e de acord în legătură cu faptul că procesul bugetar nu e un scop în sine. Obiectivul este creștere, care creează locuri de muncă și investiții. Am o întrebare extrem de simplă și aștept un răspuns care, evident, să nu fie în limba de lemn din partea interlocutorilor. Ce se întâmplă cu strategia Europa 2020? Președintele Barroso a menționat-o dar avem totuși senzația și poate o să mă contraziceți că din cauza crizei euro, din cauza crizei greci, grecești, din cauza noului mecanism european de stabilitate, din cauza negocierii noului tratat, pe scurt, din cauza crizei economice, strategia Europa 2020 este poate lăsată deoparte, ca să nu spunem că este uh, amânată la calendele grecești, dacă pot să folosesc o astfel de expresie, și dincolo de anul 2020. Dacă așa stau lucrurile și sper evident că nu așa stau lucrurile, dar aș vrea ca dumneavoastră să ne spuneți, ca domnii comisari să ne spună cum se traduce această strategie Europa 2020 în mod concret, în mod uh, lizibil, ușor de înțeles pentru concetățeni, adică pentru ca în diversele țări ale Europei cetățenii să își însușească această strategie a creșterii, pentru că altfel mă tem că programul Europa 2020 <clears throat> ar semăna prea mult cu strategia de la Lisabona, care până la urmă a fost, și o spun cu regret, o succesiune de dorințe frumoase, dar care nu s-a tradus în nimic concret pentru concetățeni. Președinta, mulțumesc foarte mult. Ultima intervenție din această prima parte, domnul Goran Farm, unul dintre cei patru raportori din Comisia de Buget cu privire la viitoarele perspective financiare în Parlamentul European. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Da? Sunt și raportor pentru obligațiunea de proiecte, faza, de, faza pilot sugerată acum de Comisie. Intervenția mea se adresează unei intervenții făcută de colegul suedez din plenară. Colega conservatoare a spus că trebuie să ne concentrăm pe austeritate și nu să ascultăm apelurile de stimulare, pentru că trebuie să venim la echilibru cât de curând posibil. Eu nu sunt de acord, dar cred că putem utiliza Suedia ca exemplu de ce nu funcționează. Am avut o criză profundă la începutul anilor 90, inclusiv prăbușiri de bani și așa mai departe. Am reușit să ieșim <clears throat> prin politici bugetare foarte restrictive, dar nu exclusiv. Am reușit să menținem majoritatea sistemelor de bunăstare și sectoare publice, am făcut reforme și unele reduceri, da, dar în special am păstrat. Am menținut obiective și politici ambițioase în domeniul ocupării și la educației pentru a evita un șomaj excesiv am hotărât strategii pe termen de lungat pentru a reveni la echilibru și de a trece de la minus 11% deficit de 11% din PIB și am ajuns la situație echilibrată, a fost nevoie nu de 1 sau 2 ani, ci de 7 sau 8 ani. Am mai făcut un lucru pe care Grecia nu poate să-l facă, pentru că noi am cerut aderarea la Uniunea Europeană în momentul respectiv, ceea ce ne-a fost de mare ajutor. Ce vreau să spun este că avem nevoie de o strategie echilibrată nu austeritatea maximă pe termen scurt. Avem nevoie și de timp. Nu e posibil să schimbi o situație cum e cea din Grecia într-un an sau doi. E nevoie de cooperare în Europa, să investim într-o piață unică adecvată pentru a profita faptul că suntem 500 de milioane de consumatori, avem nevoie de solidaritate. Cei care o duc mai bine ar trebui să fie pregătiți să investească pentru a se ajuta și pe ei înși și pe ceilalți. Iată de ce reducerea bugetului european nu e soluția. Există mai multe state membre care vrea să uh, reducă 100 de milioane din viitoarele perspective. o 100 de miliarde. Dacă facem asta, doar statele membre contribuitoare nete ar beneficia, în timp ce cele care au nevoie n-ar avea decât de pierdut. Deci întrebarea mea este adresată atât parlamentarilor naționali cât și comisii. Cum convingem statele membre contribuitoare nete că fondurile structurale, obligațiunile de proiect, investiții în infrastructură sunt de fapt utile pentru noi toți și pentru contribuitorii neți și pentru beneficiarii neți. Pentru că dacă nu putem convinge, mă tem că procedura bugetară pentru următorul cadru financiar va adăuga la austeritate și nu o va contracara. Mulțumesc. Președinte, domnilor comisari, dacă vreți să răspundeți în aceeași ordine, domnul Lewandowski poate mai întâi. Mulțumesc pentru toate comentariile și întrebările. Să încep cu domnul Dobre din România. Mobilitatea face parte din libertatea pieții unice, acum în umbra crizei, desigur. Și este scopul Uniunii Europene, un scop legitim al Uniunii Europene. Știu care sunt constrângerile care reflectă orecum și prejudecăți cu privire la invazia pe piața muncii occidentale din partea celor de dincolo, de, din, din spatele fostei cortine de fier și e un fel de răspuns la îngrijorările unei populații din Europa Occidentală, dar desigur aceste lucruri contrazic una dintre libertățile sacre ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, în ce privește mobilitatea, având în vedere experiența nu atât de mult a României, ci a altor state membre, mobilitatea ar putea să fie și o stradă cu circulație cu sens unic, pe care unii profită de oportunități, mm, li se promit salarii mai bune și apoi nu revin acasă. Cel puțin de două ori am fost în două noi state membre și mi s-a cerut să nu promovez prea mult programul Uniunii Europene care se numește Tineretul în Mișcare, Youth on the Move, pentru că tineretul deja e în mișcare și fuge. Vrea să se salveze și nu mai trebuie să le promovăm foarte mult aceste mișcare pentru că e o, un drum cu sens unic, din păcate, dacă se păstrează diferențele de salarizare. Desigur, Comisia va insista în continuare în legătură cu implementarea pe deplin acestei libertăți importante de circulație, a mobilității forței de muncă. Cu toate acestea, am o mare experiență acumulată în mai multe state membre că nu e ceva atât de bun, nu e o situație în avantajul uh, reciproc când e o stradă cu circulație în sens unic și nu doar o mobilitate cu caracter temporar. În ce privește întrebarea pusă de Slovenia cu privire la impozitare, ce se face în acest sens la Comisie și în celelalte instituții, noi nu putem face decât o propunere. Asta se bazează pe principiul nicio impozitare fără reprezentare și ar trebui să respectăm principiul nicio impozitare fără reprezentare. Chiar dacă sugerăm doar surse pentru Uniunea Europeană, cuvântul uh, final aparține parlamentelor naționale. Este un prerogativ al unei decizii unanime a statelor membre, <clears throat> ratificare în Parlamentul Național și voi respecta când uh, fac propuneri pentru taxa pe tranzacțiile financiare și TVA-ul ca parte a veniturilor Uniunii. Dar e nevoie de ratificare pentru că e în natura Parlamentelor Naționale doamna Sanchez Camacho. <clears throat> Cunosc destul de bine situația actuală din Spania. Săptămâna trecută a existat o echipă specială care a discutat în Spania cu guvernul dumneavoastră și cu alți factori implicați cum să se reprogrameze fondurile structurale astfel încât să fie în beneficiul creării de locuri de muncă pentru tineri domnul Han o să meargă la Madrid săptămâna viitoare să discute. S-a dat acum undă verde. Există această fereastră de oportunitate pentru reprogramare înspre uh, creștere economică, creare de locuri de muncă în țările precum Spania, care în anumite domenii pierde deja eligibilitatea pentru cea mai mare intensitate a asistenței cu fonduri regionale. Dar Extremadura este încă o regiune de convergență și nu mi-aduc aminte precis, dar cred că mai sunt Morsia, Galicia, La Mancha, dar în special Andaluzia. Acestea sunt așa numitele regiuni intermediare cu un nivel de îndepărtat de asistență intensă. Deci puteți să vă așteptați spre o deosebire de stereotipurile care vin în Spania că Spania va fi un contribuitor net la bugetul european? Nu. Spania ar trebui să fie, cu apărarea programelor noastre, în continuare beneficiar net. Deși e o măsură de succes cum perversă când cineva trece de la categoria de beneficiar net la contribuitor net. Dar fondul social care a fost consumat și în Spania în mod adecvat anul trecut și utilizat în medie în Uniunea Europeană și chiar 111% din ce era în bugetul pentru 2011 ar putea să reprezinte asistență și pentru reformele pe piața muncii din Spania. Și acum la întrebările mai dificile cu asistența doamnei președinte, o să las pe colegul Iohannes Domnule Han. Dacă Ianuș. Îți mulțumesc, Ianuș. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc uh, domnului deputat Fan pentru intervenția uh, domniei sale, pentru faptul că ne-a tras atenția că trebuie să fim atenți să, uh, să nu ne așteptăm să avem succese în câteva săptămâni. Trebuie să continuăm să lucrăm din greu pentru a îmbunătăți situația Însă nu ar fi corect să spunem că în câteva săptămâni, în câteva luni, vom uh, putea îndrepta situația în mod durabil în legătură cu șomajul. Pot fi luate foarte multe măsuri pe termen lung. Se pune întrebarea dacă vor dura, cât de mult vor dura aceste măsuri. Este important să uh, creăm într-un mod inteligent locuri de muncă care să fie durabile, importante pentru uh, Uh, tineret, trebuie să promovăm întreprinderile mici și mijlocii, să le consolidăm capacitatea lor de inovare, trebuie să punem accentul mai mult pe domeniul uh, uh, educațional și știu acest lucru din experiența mea mare, mare, pregătirea și învățământul profesional, din păcate, nu este foarte dezvoltat în Uniunea Europeană. Cred că ar trebui să vedem mai mult dacă, într-adevăr, pregătirea teoretică respectă uh, și face față cererilor reale ale economiei. Cred că aici ar trebui să fim puțin mai uh, flexibili în domeniul edu- educațional și aș dori să vă dau o cifră. O cifră care arată foarte clar cât de importante sunt IMM-urile. În Europa sunt 23 de milioane de IMM-uri și în mod întâmplător avem 23 de milioane de șomeri. Și dacă fiecare întreprindere mică și mijlocie ar putea să creeze un nou loc de muncă, atunci nu am mai avea absolut niciun fel de problemă. Uh, dacă lăsăm rezolvarea acestei probleme celor 500 cele mai mari uh, întreprinderi europene, atunci acestea ar trebui să creeze fiecare mai mult de 60.000 de locuri de muncă. Un lucru foarte dificil. Deci ce este important este să consolidăm IMM-urile. Există uh, regiuni în uh, Uniunea Europeană unde se regăsește un șomaj foarte redus. De aceea tema, uh, tema specializării inteligente nu este un cuvânt uh, gol ci uh, ne demonstrează, tocmai această regiune demonstrează că pot fi create tendințe pe termen lung care să asigure locuri de muncă, care, asig- care să asigure piețe care sunt durabile. Pentru mine este foarte important ca împreună cu statele membre să găsim soluții, soluții potrivite și uh, pot să vă spun că am vizitat foarte multe regiuni din Europa și peste tot, în fiecare uh, regiune, există, poate fi găsită o specializare în uh, regiunea respectivă care poate fi promovată, care poate fi sprijinită și care duce la crearea pe termen lung de locuri de muncă. Acum, ce se întâmplă cu strategia UE 2020? Acesta nu este în niciun caz o strategie moartă, este uh, una foarte vie și este un exemplu foarte bun uh, pentru a vedea de ce avem nevoie de perspectivele financiare multianuale, pentru că doar prin asemenea perspective multianuale avem uh, posibilitatea de a sprijini aceste obiective pe, pe termen lung. Însă trebuie să avem o flexibilitate în instrumentele folosite, dar obiectivul fundamental de reducere a șomajului să, de, reducere a, de reducere a ratei de abandon uh, școlar, de să mărim rata uh, populației uh, care urmează învățământ superior, să punem accentul pe inovare, să consolidăm și să promovăm eficiența energetică și energiile regenerabile. Toate aceste obiective Uh, principale și fundamentale nu pot fi negociate și ele trebuie să devină uh, realitate prin intermediul uh, um, acestei strategii și pot fi îndeplinite prin intermediul politicii de coeziune. Tocmai de aceea este important să avem diferitele regiuni din Europa, pentru că doar așa putem compara ne putem asigura că criteriile de comparație sunt coerente. Și în acest context, acesta, de fapt, trebuie să fie, aceasta trebuie să fie diferența cea mai mare din punct de vedere calitativ cu strategia uh, Lisabona d- 2010. Uh, să putem vedea exact care sunt obiectivele uh, naționale și regionale. Um, acesta trebuie să fie unele realiste, trebuie să fie stabilite împreună cu statele membre, însă în același timp ar trebui să fie publicată pentru a exista o presiune din partea opiniei publice, pentru a se putea verifica dacă lucrurile sunt uh, uh, urmărită dacă se îndeplinește ceea ce a fost stabilit la un anumit moment dat. Și din nou, trebuie să ne gândim cum putem realiza anumite lucruri mai rapid, de exemplu în legătură cu rata mare de șomaj în rândul tinerilor. Pe de altă parte, însă, trebuie să fim onești din punct de vedere politic, să nu uh, credem, să nu, put- să nu spunem că vom putea rezolva problemele de astăzi pe mâine. Însă este foarte important să dăm niște perspective foarte clare, mai ales în legătură cu locurile de muncă. Acest lucru trebuie să se întâmple mai degrabă astăzi și nu mâine. Cetățenii noștri trebuie să aibă încredere în noi, trebuie să creadă că politica poate rezolva probleme și nu creează probleme. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Revenim acum la a doua grupare de întrebări. Mai întâi domnul Mil din adunarea națională ungară unde este vicepreședinte Comisiei de Afaceri Europene și apoi domnul Aningam. Acum domnul Mil. Căsălăm szépen, pe asszony. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnul președinte. După cum a spus, vin din Ungaria. Un uh, stat unde a fost uh, folosit biciul, așa cum a spus uh, mai înainte domnul Lewandowski și mă voi referi din nou la acest aspect puțin mai târziu. În momentul în care discutăm despre criza economică actuală sau despre situația financiară, bugetară a Uniunii Europene, există o diferență imensă între economia reală și procesele din economia reală și ceea ce se întâmplă în lumea financiară și doar o analiză a acestei situații ne va duce mai uh, departe. Aceasta este o problemă fundamentală. Uh, încercarea de a reglementa, de a taxa uh, tranzacțiile financiare este un bun pas, însă nu cred că este suficient. Apoi, o altă contradicție importantă uh, care se manifestă în urma acestei crize sunt tocmai diferențele imense între centru și periferie din punct de vedere a productivității, competitivității și a altor factori. Mie mi se pare că până în acest moment nu avem suficient dispoziție pentru a crea anumite mecanisme de uh, compensare și dacă statele de la periferie nu pot recupera uh, terenul uh, pierdut, uh, situația este îngreunată și nu se mai poate crea o, o Europa unitară. S-a spus pe bună dreptate că trebuie să ținem seama de uh, lucrurile specifice pentru fiecare regiune. Trebuie să ținem seama de diferențele de capital, pentru că doar așa poate fi, uh, poate fi creată o valoare adăugată adevărată eu, europeană dacă recurgem la uh, sancțiuni pentru aceste state, situația lor va fi și mai mult îngreunată. Așadar, nu trebuie să îngreunăm și mai mult uh, situația acestor regiuni care se confruntă deja cu greutăți, pentru că în același timp se uh, înrăutățește și situația uh, țărilor care sunt plătitori net, pentru că acestea nu mai au la dispoziție piețe uh, la fel de mari. Uh, S-a amintit aici deja, uh, s-au amintit câteva uh, temeri, de exemplu, formularea pactului fiscal nu ține seama de uh, principiul democratic. Cred că ar trebui să evităm să transmitem mesajul că nu avem o abordare democratică. Apoi, o altă uh, îngrijorare a noastră este uh, Um, cât de potrivite sunt uh, sancțiunile? Se poate ajunge la progrese pe piața muncilor doar în urma unor sancțiuni? Până la urmă discutăm despre un pact care trebuie să fie integrat în documentele, în tratatele fundamentale ale Uniunii Europene, însă până acum lipsesc elementele echilibrate din acest uh, pact. În legătură cu fondurile de coeziune, în Ungaria, este vorba de 142 de milioane de euro care nu vor mai fi uh, plătite uh, în credite de angajament și aș dori să uh, spun următorul lucru. O analiză, dacă în urma unei analize se ajunge la concluzia că este, este riscant să faci investiții, atunci trebuie să spun că, de fapt, nu există uh, elemente care să justifice o asemenea, uh, asemenea hotărâre. Însă, în acest uh, caz concret, nu există un atremenea studiu concret și uh, sancțiunea nu va ajuta până la urmă. Mulțumesc. Acest lucru pe de-o parte. Bugetul Ungariei se află într-o situație foarte dificilă și uh, atitudinea față de Uniunea Europeană se înrăutățește de asemenea în Ungaria. Extremele politice sunt Uh, tot mai puternice și apoi, acum aș dori să spun câteva lucruri despre politica de ocupare a locurilor de muncă în Ungaria. Dacă ne dorim o competitivitate uh, ridicată, uh, reducând drepturile lucrătorilor și ne ținând seama de mediul înconjurător, nu vom crea o Europa pe care nu, nu vom crea Europa pe care ne o dorim. Trebuie să schimbăm paradigma și nu doar să gestionăm criza. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Hannigan, din Camera Reprezentanților din Irlanda, președinte al Comisiei de Afaceri Europene și apoi domnul Archie. Mai întâi domnul Hanning. Uh, Mulțumesc, mă bucur să particip la această dezbatere extrem de valoroasă de astăzi. Probabil că mulți știți că în momentul de față ne gândim dacă trebuie să avem un referendum în legătură cu acest nou tratat fiscal. Dezbaterea deja a început în Irlanda. Op- opozanții acestui tratat spun că este doar un program pentru austeritate și că Europa nu face nimic în legătură cu șomajul. Și de aceea mă bucur că discutăm despre strategia 2020 și că discutăm despre șomajul în rândul tinerilor și, ca și Spania, la noi în jur de 30% din tineri sunt șomeri și noi vom avea o generație pierdută, o generație care emigrează. Săptămâna trecută am primit o vizită de la uh, echipa de acțiune pentru șomajul tinerilor. Am avut uh, o întrebare în legătură cu finanțarea uh, acestui program. Unele state au folosit toate fondurile structurale și nu vor mai avea la dispoziție fonduri care să poată fi programate. Vi se pare, credeți că fondurile din statele care nu și-au utilizat fondurile ar putea fi trimise în alte state care nu mai au asemenea resurse uh, în ceea ce privește sustenabilitatea locurilor de muncă. Acest lucru mi se pare vital, însă uh, poate fi uh, obținut doar prin colaborarea Parlamentului Național. Guvernul nostru a introdus săptămâna trecută 270 de măsuri pentru IMM-uri, pentru noi firme Este foarte important ca orice plan european să fie complementar și suplimentar uh, pe ceea ce face guvernul național și să nu înlocuiască acțiunile guvernelor. Mulțumim, domnule. Urmează domnul Artui din uh, Senatul francez și după aceea urmează domnul Clapison din Regatul Unit. Domnul Artui de la Comisia Finanțe. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu toții căutăm creșterea, competitivitatea. Avem nevoie în principal de reforme structurale ale bugetului și de aceea trebuie să ne coordonăm inițiativele și să găsim puncte comune pentru a avea sinergii între diversele noastre acțiuni. În ceea ce, atunci când vorbim despre buget, facem două observații. În problemele bugetare, cheltuielile publice esențiale aparțin statului. Bugetul european, chiar dacă este mic, este marginal. Reprezintă 2% din cheltuielile publice ale Uniunii Europene. începem să ne dăm seama din ce în ce mai bine uh, ce înseamnă aceste cheltuieli publice în ansamblul Uniunii. Trebuie să normalizăm metodele de evaluare și de contabilitate publică pentru a avea o omogenitate. Nu are rost să introducem reguli dacă nu există garanții de onestitate ale conturilor publice. Pentru că nu vorbim aici despre procente de PIB, ci de miliarde de euro. Trebuie să uh, înaintăm în mod armon, armonizat. Ați putea să ne spuneți că există prea multe dezechilibre și că inițiativele naționale trebuie să fie conjugate cu cele europene. Însă vreau să Mă refer acum la situația din interiorul zonei euro. Aici trebuie să ținem, ținem cont de statele care au probleme. Contrar statelor în dificultate care nu aparțin zonei euro, ajustarea monetară a devenit imposibilă și de aceea trebuie să folosim fondurile structurale într-un scop specific și să nu uh, Uh, recurgem la orice fel de finanțare națională, pentru că astfel generăm un supliment de datorie publică chiar în statele care au un exces al deficitului public și al datoriei publice. Și am un și dacă mă, gândesc la Uniunea Europeană și la piața unică, mă gândesc că există există o distorsionare și o contradicție între preocupările pieței interne și preocupările din zona euro. Piața internă generează multe norme, directive, regulamente care accelerează cheltuielile publice sau frânează competitivitatea uh, societăților. În uh, zona euro vrem reducerea Uh, bugetului, creștere, dar ar trebui ca aceste obiective să fie în armonie cu restul uh, celor ce se întâmplă în piața unică, unde vorbim și de consumatori și de producători. Înainte de a da cuvântul domnului Clapison de la Camera Comunelor, aș dori să spun că paragraful 33 al ultimului text votat în acest sens de Parlamentul European, însă noi am votat multe asemenea texte pentru că împărtășim această preocupare. Este vorba așadar de paragraful 33 din raportul domnului Gozes, care invită Comisia să colaboreze cu Consiliul în materie de buget pentru a putea introduce în cheltuieli nu doar soldurile, ci și calitatea contribuțiilor bugetelor naționale la uh, realizarea obiectivelor europene. Domnul uh, Crapison și după aceea urmează doamna Șatie. Mulțumesc, domnule președinte, și salut această reuniune unde putem schimba opinii ca membri ai parlamentelor naționale și europarlamentari. Nu sunt de acord cu unele lucruri, însă este foarte bine să avem un schimb de opinii pentru a înțelege cu toții mai bine în ce credem. În ceea ce privește bugetul european, nu aceasta este ideea mea principală. Ă, sunt de acord că bugetul european este mic, este nerealist, să ne așteptăm că bugetul european va compensa alte probleme macroeconomice. Și mai există și alte probleme cu bugetul european și atrag ace- atenția colegului suedez în acest sens. Este foarte dificil să susținem creșteri ale bugetului uh, Uniunii Europene, atât pentru administrare, cât și pentru programele de cheltuieli ale Uniunii, atunci când statele națiune, cum ar fi Regatul Unit, trebuie să uh, suporte reduceri drastice ale programelor de cheltuieli publice. Cerem cetățenilor să accepte o reducere a serviciilor în anumite domenii uh, și este foarte greu să obținem un consimțământ uh, democratic în legătură cu o creștere a cheltuielilor în Europa. Eu vreau să vorbesc în legătură cu viitorul euro și politicile implicite în noul pact Regatul Unit nu face parte din euro, dar noi vrem ca moneda euro să fie stabilă și să prospere. Am auzit care sunt direcțiile pregătite. Eu v-aș ruga să examinați măsurile și să vă asigurați că acestea funcționează în mod real și dacă nu funcționează, să puteți să introduceți posibilitatea de a schimba cursul. Uh, credibilitatea nu este foarte mare. Ne amintim criteriile de la Maastricht, pactul de stabilitate și creștere și alte pacturi, pacturi care au fost încălcate. Pactul actual are o serie de prevederi și norme, însă seamănă foarte mult cu pacturile anterioare. Uh, probabil ne putem gândi că nu va aduce uh, succes, după cum nu a adus succes nici pactul de stabilitate și dezvoltare. Dacă am fi realizat toate uh, programele europene, agenda de la Lisabona și așa mai departe, nu am avea problemele de astăzi. Așadar, vreau să vă cer să vă asigurați că această politică va funcționa, în special uh, Uh, în ceea ce privește austeritatea impusă în statele din sudul Europei. Aceste state nu au, își pot controla rata dobânzii, șomajul crește foarte mult, după cum a spus uh, colega din Spania, uh, Grecia trece prin într-o epocă extrem de dificilă aceste state vor avea vor vedea o reducere a veniturilor din impozite pentru că mai mulți oameni, mai puțini oameni lucrează, vor uh, apărea probleme din ce în ce mai mari. Spun acest lucru ca conservator care crede în disciplina fiscală și într-un cadru macroeconomic. Mie mi se pare că nu am învățat din lecțiile anilor 30 uh, unde asemenea politici au fost urmate în Regatul Unit, în Statele Unite și am, am, am văzut și opiniile lui Maynard Keynes. Da. Doamna Moran Chartier și după aceea închidem lista intervențiilor. Vom mai avea un, un ultim bloc de cinci întrebări. Doamna Moran Chartier, raportoare pe Fondul Social European în cadrul Parlamentului European. Mulțumesc în uh, linia expunerii colegului meu, Jean Artuis, în legătură cu convergența bugetară necesară cu uh, denumiri comune la nivel european, aș dori să insist asupra necesității de a, conver- de a face să convergă și politicile de ocupare aceste politici sunt de responsabilitate națională. Dacă vrem să luptăm împotriva șomajului și în special dacă vrem să pregătim salariații de evoluarea calificărilor, de evoluarea locurilor de muncă, Uh, evoluție care va fi necesară în anii viitori, nu putem să acționăm doar asupra învățământului inițial, dar și împreună cu salariații și cu celelalte părți implicate să mobilizăm toate forțele pentru a pregăti angajații, salariații de noile necesități ale companiilor. Nu IMM-urile IMM-urile nu vor putea să facă acest lucru singure, vor, vom avea nevoie de mai multe forțe și de o mai mare convergență la nivel european. După cum declară și Comisia și Consiliul atunci când susțin acest obiectiv în Parlamentul European prin uh, intermediul Fondului Social. Dau cuvântul acum domnului comisar Han și domnul Lewandowski va rămâne până la sfârșit, pentru că domnul Han trebuie să ne părăsească. Domnule Han, abuz, fac abuz de poziția mea de președinte și vă întreb, vă pun o întrebare. Ne-ați spus în prezentarea dumneavoastră că Fondul Social European va fi foarte util, însă nu este utilizat foarte mult. Nu cumva chiar pen, pentru că avem nevoie de o facilitate pentru consum, pentru că structurile de dialog, dialog social, de negociere colectivă, de uh, formare permanentă sunt într-o formă embrionară, sunt într-o formă prea uh, rudimentară pentru a putea profita pe deplin de acest fond social european. Poate în următorul program am putea să integrăm acest element ca un element al programării inițiale. Vă mulțumesc. Nu aș dori să intru acum în toate detaliile Fondului Social European, pentru că nu mă ocup în mod special de acest dosar. Eu pur și simplu am făcut o, refer- o referire la statistici, la datele statistice care uh, merg în această direcție. S-a, sp- s-a spus că bugetul european, din punctul de vedere al relevanței macroeconomice, nu este foarte important. Uh, această afirmație nu este importantă pentru că am văzut că în multe uh, state uh, fondurile structurale reprezintă o parte esențială a investițiilor publice. Există unele state unde 50% sau mai mult de 50% din investițiile publice uh, Uh, au loc prin intermediul uh, fondurilor structurale. Chiar și în Franța există regiuni unde 25% din uh, capacitățile de investire regională vin din fondurile structurale. Așadar, fondurile structurale sunt importante în foarte multe regiuni și foarte, mulți, foarte multe autorități, foarte multe autorități regionale își doresc să aibă în continuare la dispoziție aceste fonduri structurale, pentru că sunt fonduri care sunt foarte importante pentru regiunile respective, pentru a lansa noi programe, pentru a lansa noi idei și pentru a concretiza diferite inițiative. Tocmai în asemenea timpuri cum sunt acestea, bugetele publice sunt uh, strâns legate de cheltuielile structurale și uh, um, procentajul, uh, procentajul din bugetele publice disponibil se reduce continuu și tocmai în acest context ar trebui să avem alternative um, în care, prin intermediul căruia, se, poat, se pot urmări obiective europene coerente. Și doresc să spun foarte deschis nu vom, că nu vom putea stimula creșterea economică în diferite domenii fără investiții uh, financiare. Și, uh, de exemplu, în anumite regiuni din uh, Grecia este posibil să ai un turism pe, nu doar vara, ci în tot, pe tot parcursul unui an. Însă acest lucru nu se poate întâmpla uh, dacă nu există anumite stimulente financiare, pentru că ai nevoie totuși de anumite uh, investiții. Și dacă văd, de exemplu, că este nevoie de investiții în procesarea produselor agri- uh, agliment- alimentare, această finanțare poate poate proveni doar în urma unor stimulări concrete și fără aceste stimulante nu vom ajunge la o creștere economică în Europa. Despre ce ar trebui să discutăm, după părerea mea, este să avem tocmai o stimulare inteligentă și coerentă a creșterii uh, economice și poate și Ianoș Lewandowski se va mai referi la acest lucru. 95% din bugetul Uniunii Europene merge înapoi la statele membre, este investit în activități. 5% sau de fapt mai puțin de 5% din bugetul Uniunii Europene este uh, gândit pentru a acoperi costurile administrative ale instituțiilor europene. Deci, uh, cred că putem ține pasul cu orice administrație din Europa uh, din punctul de vedere a relației uh, existente între bugetul operativ și bugetul pentru costuri. Și apoi, uh, țările care sunt plătitori net. Aceste state profită din multe puncte de vedere, însă aș dori să vă dau o cifră. De exemplu, Republica Federală Germană pentru fiecare euro uh, pe care îl plătește ca fonduri uh, structurale Poloniei, obține 85 de cenți în mod direct, în forma unor comenzi uh, transmise întreprinderilor germane. Este vorba de o întoarcere directă de 1,85 euro și 85 de cenți în forma de comenzi venite din Polonia în Germania. Deci acest lucru ne arată foarte clar cât de eficiente sunt, cât de eficace sunt aceste fonduri și ce uh, efecte pozitive au și pentru statele care sunt plătitori net. Și acum colegului din Irlanda, aveți uh, dreptate. Nu trebuie să facem un lucru complementar, ci obiectivul, obiectivul nostru este ca statele membre să elaboreze niște pro, programe foarte concrete pe obiective și în aprilie vom avea o comunicare, op- oportunități pentru tineret și Cred că acolo vom, vom avea ocazia să vă dăm o idee despre toate inițiativele care au avut succes peste tot în Uniunea Europeană și fiecare stat atunci ar putea să verifice ce idei ar fi interesantă pentru, pentru el uh, însuși, cum ar putea fi folosite diferite fonduri financiare și uh, pot să vă spun că nu există fonduri nefolosite în statele membre, ci doar la sfârșitul unui program putem stabili dacă fondurile nu au fost folosite. Până acum, statele membre nu au fost pregătite să uh, relocheze fondurile nefolosite pentru alte activități, ci, în general, um, statele plătitoare net s-au bucurat că nu trebuie să plătească atât de mult. Comisia, comisia este pregătită să folosească fondurile necheltuite în alte scopuri, însă până acum nu s-a dorit acest lucru. Și care va fi situația din această perioadă financiară, ei bine, vom ști foarte, foarte clar abia la, la sfârșitul anului 2014. Și acum colegului din Ungaria nu am suspendat plățile, uh, creditele de plată, ci creditele de angajament. Este o diferență importantă. Credite de angajament, promisiuni pe viitor pentru a uh, aloca bani unor proiecte care vor fi implementate, puse în aplicare pe viitor. Există o deci o plasă de somn. Folosit a, a, această măsură pentru Ungaria, am suspendat 29% din creditele de angajament pentru, pentru Ungaria, tocmai pentru a garanta uh, continuarea punerii în aplicare a fondurilor structurale. Vă mulțumesc. Comisar. Mulțumesc, domnule comisar. Nu vreau să îi dezamăgesc pe parlamentari. Îmi dați voie să dau celor cinci oratori care rămân fiecăruia, fiecăruia un minut și uh, după aceea răspundeți la sfârșit tuturor întrebărilor. Bine. Deci, îmi cer scuze, un minut pentru fiecare. Un minut sau nimic. Domnul Monjon de la Camera Reprezentanților uh, reprezentant al Comisiei Economice din Parlamentul Maltez. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succint. În primul rând, este foarte important ca inițiativele luate de către instituțiile europene să nu însemne o politică unică pentru toată lumea. Nu toate statele europene sunt la fel, nu funcționează la fel și acest lucru este uh, extrem de important pentru un stat mic cum este Malta inițiativele de creștere trebuie să dea încredere sectorului privat pentru a avea o creștere durabilă pe, pe termen mediu și lung în Europa. Sectorul privat este cel care trebuie să investească. În momentul de față vedem mișcări de uh, bani dinspre Europa către economiile emergente și inițiativele trebuie să țină cont de acest fapt pentru ca sectorul privat să investească mai mult în Europa și în statele europene. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Silina din Letonia, Comisia Afaceri Sociale și Ocupare. Vēlos atkārtot uh, Hānkunga pieminēto prioritāti. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să vă reamintesc că uh, una dintre prioritățile menționate de domnul comisar Han investițiile în educație. Aș vrea să subliniez faptul că avem nevoie de reforme în sistemul de învățământ. Evident că sunt teme de casă pentru parlamentele naționale, dar trebuie să ne adresăm și Comisiei Europene pentru a-i ruga să concentreze fondurile structurale pentru educație. Rata șomajului e destul de importantă în Uniunea Europeană. Dacă ne uităm 70% dintre șomeri nu au diplome de învățământ superior și noi avem nevoie de angajați cu pregătire superioară, atunci trebuie să investim mai mult în învățământ și e vorba de calitățile suplimentare pe care absolvenții de unități de învățământ secundar, ce calități trebuie să dețină. Trebuie să investim și în contextul financiar, dar e nevoie și de reforme în educația vocațională, în sistemele de învățământ profesional. Experiența din multe țări a arătat avantajele uh, pregătirii duale și în învățământul vocațional și prin învățământul profesional putem ajuta. Acum, uh, domnul Harkin de la Comisia de Ocupare din Parlamentul European. Doamna Harkin, pe scurt, am două întrebări. Vorbim aici despre șomaj în rândul tinerilor. Am auzit cifre foarte mari din Spania, Grecia și din Irlanda, țara mea. Am auzit uh, multe lucruri despre educație și formare profesională, dar aceasta e doar partea de ofertă. Ce se întâmplă cu partea cererii? Uitându-ne la ce se întâmplă în țările cu consolidare fiscală cererea se prăbușește, deci ne uităm doar la o parte a ecuației. Domnul comisar a spus că dacă fiecare din cele 25 de milioane de IMM-uri ar crea un loc de muncă, să rezolvă problema. Nu asta e problema. Problema este că nu există cerere pentru a crea locuri de muncă și e un rezultat al consolidării fiscale. Cred că trebuie să ținem cont de acest aspect. Asta e situația reală. Vorbim și despre pactul fiscal. Probabil că numai printre puținele țări sau singura care probabil că o să voteze și dacă menținem regulile, totul va fi bine. Între 2002 și 2008, când a lovit criza, Irlanda a respectat regulile. Deci ar trebui să credem că respectarea regulilor de acum încolo va rezolva toate problemele. Știm că nu. Mulțumesc, doamna. Acum doamna Polly Borton de la Senat, Senatul Italian. Sì, grazie Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. O să mă refer la un singur subiect care mi se pare important, a fost menționat și până în prezent, și anume relația cu băncile care oferă credite, mai ales pentru familii și micile întreprinderi. Va apărea în curând o nouă directivă care ar putea să penalizeze foarte serios aceste bănci mici, băncile populare, băncile de credit cooperatist, această directivă Basel III, dacă am înțeles bine, care va da o soluție unică, deci o măsură pentru toți, fără nicio diferențiere în ce privește cerințele de capital pentru bănci ceea ce cred că ar putea să distrugă cu totul această structură a societății care în multe cazuri e realizată de micile întreprinderi. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum din Parlamentul Eston de la Comisia de Afaceri Economice, următorul vorbitor. O întrebare scurtă și concretă în legătură cu finanțarea de la fondurile structurale și propunerea Comisiei de a reduce birocrația atunci când e nevoie de a cere ajutor de la fondurile structurale. După cum a spus și colega din Irlanda, pentru o mai bună funcționare, cei care își fac temele vor primi finanțare mai bună. Dar eu aș vrea să mă refer la creșterea economică. Estonia, după criza economică, anul trecut am avut o creștere de sută avem rezerve și nu am uh, luat prea multe împrumuturi, am reușit să facem prin creșterea exporturilor și printr-o economie mai durabilă. Ideea pe care vreau să o subliniez este că ar trebui să ne concentrăm pe competitivitate, pe edificarea pieții unice digitale și reducerea reglementărilor și birocrației, pentru că Uniunea Europeană, bugetul Uniunii reprezintă 1% din PIB-ul nostru comun nu e o perspectivă pe termen de lungat. Creșterea pe termen de lungat poate să vină din sectorul privat, dar piața exporturilor a arătat mult protecțiune. Mulțumesc, domnule comisar. Uh, sunteți ultimul și în stil telegrafic. Vă invit să răspundeți la cele 10 întrebări. Mulțumesc. Da, e foarte ușor. Nu o să comentez intervențiile. Nu pot decât să spun că sunt de acord și să fiindcă, desigur, bugetul european nu este răspunsul miracol la toate problemele Uniunii Europene. Nu e bagheta magică, dar ar putea să fie util uh, pentru acces la creditori sau pentru capital uh, de lucru pentru micile întreprinderi, ar putea fi util pentru a promova o mai bună educație în programele de învățare permanentă sau în schimbul Erasmus și pentru învățământul profesional ce trebuie să vă spun acum nu corespunde exact cu intervenția. Nu există un tratament egal pentru toate instituțiile financiare, cum a spus doamna Poli Bortone. Autoritatea bancară europeană e clar că, a spus clar că e nevoie de mai mare supraveghere pentru așa numitele bănci de relevanță sistemică și pentru alte instituții sistemice. Când intri mai în amănunt, vezi uh, abordarea diferențiată pentru instituțiile și e vorba de o calibrare a abordării în funcție de dimensiune, dacă au importanță sistemică pentru sistemul financiar și economic european sau nu. În legătură cu ce a spus domnul As, fondurile structurale, reducerea aceasta, desigur, e foarte dureroasă pentru a limita bugetul general. E ceva care se discută acum dacă <clears throat> avem dreptate să facem această îngățare nominală a politicii de coeziune în perioada de criză când fondurile structurale au fost descoperite ca soluție magică pentru a rezolva toate problemele. Eu mă propun împotriva acestor propuneri de soluții magice, dar există fonduri structurale neangajate pentru perioada 2002 să fie reprogramate, există o fereastră de oportunitate dar nu putem să promitem prea mult, iar pe viitor ce trebuie apărat este coeziunea pentru creștere economică și locuri de muncă. N-aș vrea să închei negocierile viitorilor perspective financiare 2014-2020 doar cu bugetul de agricultură. Agricultura trebuie apărată, cu siguranță. Asta e partea sigură a viitorului buget, dar ce trebuie să fie apărat este viitoarea orientarea pe viitor a cercetării, dezvoltării, coeziunea, politica de imigrație, diverse politici care au fost uh, subfinanțate până în prezent. Nu sunt în totul de acord cu doamna Harkin, pentru că avem și o problemă a descătușării pieții muncii, nu doar partea de cerere și de eliberarea acesteia. E clar că e o piață a muncii prea rigidă care menține status quo și nu le permite tinerilor să intre pe piața muncii, pe lângă cerere care reprezintă o problemă în multe țări. Deschiderea și reformarea pieții muncii este una dintre cele mai mari provocări ca sarcini care revin statelor membre. Încă un comentariu, pentru că trebuie să răspund. În ce privește comentariile domnului Clepison, care se referă la o anumită controversă, sunt întotdeauna confruntat cu stereotipul că toată lumea reduce bugetele și noi creștem bugetul. De fapt, 23 de bugete naționale pentru 2012 sunt în creștere, în valoare nominală. 23 din 27 au creștere. În termen nominal nu e mult, nu întotdeauna corespunde cu inflația, dar nominal, e foarte dificil să limitezi creșterea unui buget din cauza drepturilor dobândite a performanței trecute, ceea ce e și cazul pentru Marea Britanie. În termen nominal, bugetul nostru crește. A crescut cu 2% și anul trecut, în termen nominal. Între 2000 2011 a crescut mult mai mult decât bugetul european în ciuda extinderii Uniunii Europene de la 15 la 27 de țări și acum trebuie să facem loc și Croației. Deci mă pronunț pe argumente bazate pe statistici solide care arată că e extrem de dificil. Anul trecut n-am putut plăti mai mult de 10 miliarde de euro de cereri de la fondul de coeziune de la multe țări, inclusiv Grecia, peste un miliard neplătit, bani neplătiți către Ministerul de Finanțe din Grecia, peste 2 miliarde pentru Spania, peste 2 miliarde pentru Italia, din cauza unei, lips de, unei lipse de plată. Pentru aceste perspective financiare, când e o acumulare de plăți, de obicei se accelerează. La început, mai târziu, apoi se lansează programele și apoi plățile ar trebui să vină către sfârșit, acum 2012-2013 dar ținând cont și de inflație, creșterea bugetului nu ne permite să plătim ce ar trebui să fie plătit către țările care au probleme, Grecia, Italia, Spania, ca să nu mai spun ceva de Polonia, dar noi nu avem chiar așa probleme în prezent, pentru că e o țară în creștere. Îmi pare rău dacă n-am răspuns poate la toate întrebările, nu pot decât să spun că sunt de acord cu domnul Artui, că e un buget mic, doar 0,2%, dar cum a spus domnul Han, ce privește investițiile în multe domenii din Europa, e 20-30% din investiții care vin de la celelalte transferuri și 70% din cheltuielile agricole din Europa vin prin bugetul european. E aproape o politică federală. 7% pentru cercetarea dezvoltare, dar 93% vin de la bugetele naționale. Însă la agricultură proporția este inversă. 70% de la Bruxelles și doar 30% cofinanțare pe plan național. Mulțumesc, domnule comisar. Multe mulțumiri celor doi comisari. Mulțumesc celor care au reușit să rămână cu noi până la sfârșitul acestei întâlniri. Înțelegem că sprijiniți propunerea unei nomenclaturi europene care să permită integrarea dinamicii a bugetului european, bugete naționale, în serviciul strategiei Uniunii. Ne bucurăm. Mulțumim celor trei raportori Mulțumesc foarte mult interpreților care au rămas cu noi până la sfârșitul ședinței și sper că toată lumea va putea acum